Please take your seats. Vă rog Please, can we, can we start the meeting? Vă rog frumos, dacă vă așezați, trebuie să începem reuniunea. Dragi colegi, Reluăm uh, acum, uh, după reuniunea comună cu uh, Comisia Libe, rem reuniunea comisiei noastre și trecem la punctul 4, la raportul special al Curții de Conturi pe uh, pentru susținerea țărilor subsahariene. Este vorba de un subiect foarte important și uh, Doamna Lamarck este cu noi, a fost uh, la Washington cu noi săptămâna trecută și ne bucurăm foarte mult că am putut să constatăm uh, multe lucruri importante, precum uh, și faptul că trebuie să facem mai multe pentru a atrage atenția opiniei publice asupra ceea ce facem noi în Uniunea Europeană. Doamnă, domnul Stas este raportor, dar doamna Lamarck are cuvântul acum. Să nu. Madame la Présidente, Mesdames et messieurs les, les membres. Domnul președinte, domnilor și domnilor deputați, domnilor raportori, vă mulțumesc întâi de toate pentru această ocazie de a vă prezenta raportul nostru aici. Acest uh, raport vorbește despre felul în care se mobilizează resursele naționale pentru sprijin în Africa subsahariană. Ne-am limitat la șapte zone, motivele pentru care am uh, făcut acest audit. Sunt de trei categorii. 1. Importanța susținerii bugetare, adică aproximativ 20% din fondurile pe care Uniunea le consacrează dezvoltării, adică pentru ultima perioadă de 3 ani, vorbim de 5 miliarde de euro. Iar din aceste 5, 1 miliard,7 vizează tocmai Africa subsahariană. Și am ales să vorbim de 9 țări cu venituri scăzute și venituri intermediare. Un al doilea motiv, e că sprijinul bugetar e o formă de cooperare absolut specială, pentru că înseamnă a transfera fonduri în conturile trezoreriei publice și asta sub rezerva respectării unui set de condiții pe care noi le-am examinat. Al treilea motiv e că această chestiune a mobilizării resurselor naționale e o temă pe care nu o descoperim, ci de ani buni e pe ordinea noastră de zi. Însă, tot mai mult și aș reaminti conferința de la Addis Abeba din, ju- din iunie 2015, care insistă asupra unei reflexii asupra finanțării cooperării. Deoarece impozitul, sigur, este resursa privilegiată pentru a alimenta orice buget, dar și pentru că există o reflexie asupra exploatării resurselor naționale, care, eh, bineînțeles, eh, creează gelozii și felul în care întreprinderile își realizează profiturile Uh, pentru a contribui. E de altfel spus un subiect de actualitate, o axă majoră printre strategiile de finanțare a dezvoltării. Raportul nostru constă în trei mesaje principale. 1. Evaluările pe care le face Comisia asupra situației în țările partenere. Comisia Europeană a revăzut instrumentele de susținere bugetară aplicabile din 2013, ceea ce uh, a permis uh, exigențe sporite. E o revizuire recentă, dar care ne permite să înțelegem în ce măsură uh, ea era pusă în aplicare. Doamnă președinte, am văzut și că Banca Mondială și vă mulțumesc că ne-ați asociat la această misiune alături de dumneavoastră la Banca Mondială. Ni s-a spus acolo că în materie de dezvoltare, dar și Comisia o știe, în dezvoltare, o etapă esențială e aceea a diagnosticului și a identificării nevoilor țărilor vizate. Acestea permit construirea unor planuri de dezvoltare adaptate nevoilor țării. Noi am putut constata că aceste evaluări făcute de comisie nu acoperă toate aspectele, bună oară aspecte esențiale, se utilizează mult rata impozit versus pe PIB, dar acesta nu ilustrează realitatea potențialului și a resurselor. Trebuie să ne întrebăm uh, ce se întâmplă cu defalcarea pe venituri fiscale și non-fiscale, care este calitatea recuperării acestor venituri fiscale în funcție, bineînțeles, de capacitatea administrativă a acestor țări. Apoi, întrebări în ce privește veniturile ce vin din resurse naturale și să evaluăm impactul exonerărilor derogărilor fiscale. Un alt indicator, ceva mai nuanțat, e acela al efortului fiscal, adică capacitatea unei țări a exploata potențialul fiscal, adică diferența între Uh, posibilitatea fiscală și veniturile fiscale uh, realizate efectiv. Comisia părea să nu înțeleagă că toate aceste informații sunt foarte utile și importante și că aici există o marjă de progres importantă. Al doilea mesaj al nostru vizează uh, sprijinul bugetar ca atare și elementele sale componente, pentru că acesta nu este acordat fără um, contrapartidă și alcătuit din următoarele elemente eficacitatea condițiilor atașate acordării acestui sprijin, apoi dialogul politic și, în al treilea rând, consolidarea capacităților. Acum, vorbind întâi despre condițiile fixate în contractul de sprijin bugetar, care permit Comisiei să-și uh, articuleze ajutorul și să uh, efectueze uh, plăți, eșalonate, e bine, Comisia fixează niște condiții, dar acestea nu sunt fixate în toate cazurile și nu întotdeauna acolo unde trebuie. Am putut constata că doar în 5 din cele 15 contracte figurează astfel de condiții, în special în țările cele mai fragile. Însă, Trebuie văzut ce se întâmplă și cu contractele de bună guvernanță, precum și cele de dezvoltare. Am mai constatat că adesea aceste condiții erau deja îndeplinite sau că erau imposibile de atins. E cazul bună oară unui ajutor către Niger, care uh, trebuia să revizuiască codul minier uh, în vestul Africii, o condiție pe care ar fi putut să o îndeplinească această țară în ani și ani de zile. Apoi, uh, Uh, vă spuneam că dialogul politic cu țările partenere e o a doua condiție a sprijinului bugetar. Asta înseamnă o mobilizare a delegațiilor și, ca atare, am avut o foarte bună cooperare cu Serviciul de Acțiune Externă al UE. Acest dialog politic e esențial, deoarece permite un diagnostic prealabil și identifică aspectele ce trebuie urmărite și consolidate, inclusiv definirea unui calendar al reformelor și a unei strategii. Aici am identificat unele slăbiciuni, pentru că și aici se poate face mai mult. Uh, Comisia și SAE au instrumente la dispoziție pentru aceasta. Apoi, în al treilea rând, vorbeam de consolidarea capacităților administrative. Și nu putem vorbi de uh, mobilizarea resurselor interne fără a vorbi de administrațiile fiscale, de sistemele de informare și control um, ale instituțiilor superioare, toate elemente vitale pentru a uh, ca o țară să-și poată mobiliza potențialul fiscal și toate celelalte resurse. Însă noi am găsit că doar în unul din 15 contracte o analiză țintită a acestei consolidări a capacităților s-a efectuat, reprezentând doar un 0,2% din valoarea totală a contractelor uh, evaluate. Iată, deci, și aici un nou element de ameliorat important în uh, analiza uh, consolidării capacității administrative. Al treilea mesaj al nostru vizează eficacitatea acestui tip de ajutor. Uh, știm că eficacitatea e dificil de evaluat până la urmă într-un astfel de sector. Nu putem stabili o legătură directă între sprijinul bugetar și progresele pe care uh, le putem înregistra în ce privește mobilizarea resurselor naturale. Ori această mobilizare nu e decât o parte a sprijinului bugetar, suntem conștienți, dar ni se pare util în acest domeniu ca să fie utilizați indicatori și date adecvate de către comisie, așa încât să fie evaluat felul în care sprijinul bugetar a contribuit la mobilizarea resurselor naționale. Sigur că aceste relații de cauzalitate sunt greu de determinat, însă trebuie măcar să ne punem întrebarea și să căutăm măcar niște răspunsuri. Nevoia de a pune la punct instrumente de colectare a datelor, a reieșit ca un element foarte important. Acum, bazându-ne pe aceste observații, noi am formulat uh, o serie de recomandări, așa cum se face de obște, și aceste recomandări sunt legate direct de constatările noastre. Toate recomandările se înscriu în competențele Comisiei Europene, precum și ale Serviciului de Acțiune Externă. Deci, toate aceste obiective pot fi atinse iar Comisia a acceptat toate aceste recomandări. Insist asupra faptului că raportul nostru uh, pune în lumină uh, slăbiciuni și progrese de uh, efectuat, însă e un proces pe care Comisia l-a demarat deja, care trebuie să avanseze, să progreseze. Uh, alte organizații internaționale dau exemplul și piste pentru uh, mobilizarea unor astfel de resurse naționale. Există exemple în străinătate. Deci raportul nostru sublinează aspectele precise în care progresele sunt uh, fezabile în contextul unei activități normale și care ar permite un câștig de eficacitate absolut semnificativ. În concluzie, suntem cu toții conștienți că această problemă a resurselor naționale e una sensibilă, e una politică, la nivel uh, mondial chiar, deoarece vorbim până la urmă de implantarea întreprinderilor și de exploatarea unor resurse naționale. Uh, știm că în țările noastre cu democrații uh, istorice, consimțământul la impozit e un element esențial al democrației fiscale și statele noastre astfel s-au construit, însă toate astea mai depind și de capacitatea administrativă, de formarea funcționarilor, de capacitățile de control, deci toate aceste elemente până la urmă care țin de guvernanța financiară și de democrație. Asta într-un univers, iată, globalizat. Aceste țări nu se limitează la frontierele lor, ci sunt supuse și altor mize, cum spuneam, globale, internaționale. Aș încheia prin a mulțumi atât Comisiei Europene cât și Serviciul de Acțiune Externă pentru colaborare. Am uh, lucrat în termeni foarte buni și mulțumesc îndeosebi domnului raportor Stas și echipa sa pentru un raport foarte bun și suntem cu toții de acord asupra concluziilor. De da, asemenea, suntem de acord cu darea de seamă pe care dumnealor au uh, publicat-o în ziua adoptării raportului. Stau, vă stau la dispoziție pentru întrebări și vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte interesant și dau cuvântul acum raportorului nostru, domnul Bart Stas. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegului, colegei noastre pentru contribuția sa la această activitate, pentru că a insuflat foarte multă viață acestui pro proces. Vreau să mulțumesc însă foarte mult și Curții de Conturi și doamnei Lamarck cu întreaga sa echipă care au lucrat uh, foarte intens pe acest document. După cum puteți citi și în documentul meu de lucru, eu sunt uh, pentru recomandările care sunt făcute în vederea ameliorării sistemului actual. Eu cred că subiectul acestui raport, care este extrem de specific, este esențial. Doamna Lamarck a explicat foarte clar de ce veniturile fiscale și tot ceea ce legat de aceste venituri are legătură directă cu democrația. Sunt absolut de acord cu dânsa. În ceea ce privește veniturile fiscale și veniturile nefiscale pentru un stat, de asemenea, acestea sunt elemente esențiale dacă dorim o dezvoltare durabilă în țara respectivă. E vorba de țări care se află în zona subsahariană. Trebuie deci eh, ameliorată mobilizarea veniturilor interne și aceasta este doar una dintre provocările mari, pentru că sunt cinci la număr din câte vedem și ele se regăsesc și în strategia Comisiei pentru um, sprijinul bugetar care datează din 2012. Sunteți, sunt așadar um, și eu pentru recomandările făcute și vreau să le trec în revistă, în primul rând. Îmbunătățirea um, veniturilor naționale, valorii riscurilor, dar și uh, verificarea politicilor bugetare și politicilor fiscale, o mai bună gestiune a um, cazurilor de fraudă, o mobilizare mai bună a veniturile interne um, pentru a îndeplini condițiile care sunt proprii uh, um, plăților, iar contractele care țin de dezvoltare, și aceasta este a treia recomandare, trebuie să fie întotdeauna Um, să utilizeze întotdeauna sprijinul bugetar și cred că aici sunt multe lucruri de îmbunătățit. Trebuie să avem grijă ca să avem o informare bună despre cifre, despre tipul de contract, despre valoarea acestor contracte care au obiective specifice și care sunt legate de veniturile naționale, interne. Știu că de multe ori uh, condițiile în care lucrați dumneavoastră sunt foarte dificile și nimeni nu poate să uite așa ceva. Cu siguranță aceasta are legătură cu istoria și cu situația politică a mai multor țări în care dumneavoastră elaborați astfel de proiecte, care sunt proiecte uh, în care, care au ca scop dezvoltarea și în care activitatea însă implică o colaborare cu administrația publică, ceea ce nu e întotdeauna foarte ușor. Trebuie însă să așteptăm uh, și o colaborare cu Comisia Europeană și o dezvoltare a unei strategii care să permită un dialog mai solid. În ceea ce privește politicile, um, cred că um, acestea sunt pe lista priorităților și dacă vor rămâne acolo, um, vor permite să se încheie contracte bune. Și noi insistăm asupra dialogului necesar, mai ales pentru întocmirea și semnarea unor contracte noi. Trebuie să avem grijă ca să avem un cadru stabil în uh, care să putem să ne definim uh, așteptările, ceea ce va facilita și uh, acțiunile noastre a posteriori. În al doilea rând, trebuie să utilizăm capacitatea noastră de Um, la maxim capacitatea de dezvoltare, iar unele state membre și-au exprimat, uh, unele state și-au exprimat uh, dorința de a folosi la maxim potențialul pe care îl oferă. Eu cred că de aceea ar trebui să se poată crea legături între sprijinul bugetar și acțiunile concrete la fața locului, de exemplu în ceea ce privește mobilizarea veniturilor interne în mod special. Și avem aici un raport specific al Curții de Conturi care a trecut uh, prin pe la noi și care s-a bazat pe sprijinul bugetar. Dacă nu mă înșel, era vorba de un uh, raport aici care a fost redactat de către domnul Pinkston, care a lucrat pe această problematică ceva vreme, atâta timp cât am colaborat. Și cred că celelalte recomandări ale curții de conturi pe care le regăsim în acest document sunt uh, pe aceeași lungime de undă cu recomandările pe care le găsim aici. A șaptea uh, recomandare este să se poată trage concluziile clare în legătură cu activitatea de sprijin bugetar și, uh, de asemenea, să se facă o analiză a progreselor care s-au obținut datorită sprijinului bugetar bazată pe veniturile interne. Sunt foarte bucuros să văd că și doamna Lamarck, în introducerea sa, a subliniat faptul că și Comisia și SAE-ul au reacționat pozitiv la uh, recomandările făcute, ceea ce ne arată că auditul era mai mult decât necesar. Vreau să-mi cer scuze însă față de comisie, pentru că am primit un mail uh, ieri care a, se pare că nu a, mi-a scăpat pur și simplu, în care se spunea că nu se pot face uh, reflexii asupra comentariilor uh, comisiei. Din păcate eu nu l-am văzut, nu eram conectat și nu am reușit să ne întâlnim pentru ca să discutăm, așa că nu am răspuns la cererea dumneavoastră, dar o să reușim să găsim o soluție. Eu am însă întrebări specifice pentru comisie. În primul rând, acum ceva vreme am citit o frază foarte interesantă în raportul special al Curții de Conturi și vreau să-l citez în uh, Uh, engleză. Comisia nu a utilizat încă eficient contractele de sprijin bugetar pentru a putea mobiliza veniturile interne în țările cu venituri uh, mici uh, sau în țările din regiunea subsahariană. E o frază totuși destul de puternică pe care o regăsim aici în raportul Curții de Conturi și prima mea întrebare pentru comisie este următoarea cum uh, va putea Comisia pe viitor să își întărească capacitatea sa de evaluare? Știm cu toții că în țările mai puțin avansate mobilizarea veniturilor interne este esențială pentru că ea permite lupta împotriva sărăciei și permite o ameliorare a uh, gestiunii uh, țării în general doamna Lamarck s-a referit la veniturile acestea ca fiind nu numai uh, venituri fiscale, pentru că numai ele sunt o bogăție clară, dar că câteodată aceste venituri scapă analizei comisiei. Aceste venituri, care nu sunt de origine fiscală, întrebarea e de ce nu intră în um, domeniul de uh, interes uh, al dumneavoastră, de ce nu le analizați? O a treia întrebare. Avem din ce în ce mai multe acorduri de liber schimb care au fost încheiate cu țări uh, din zona aceasta și știm că de multe ori acordurile Uh, reduc, de exemplu, taxele vamale, ceea ce reprezintă până la urmă o reducere a veniturilor interne pentru stat. Și întrebarea către Comisie este, Comisia a ținut cont de impactul acestor acorduri de liber schimb în calculele sale și dacă este cazul, atunci care este rezultatul acestui calcul? Și dacă nu este cazul, puteți ține cont pe viitor de ele? Comisia va putea să ne prezinte rezultatele analizei pentru uh, următoarele rapoarte pe care le face. Și apoi știm cu toții că ecologizarea politicilor e foarte importantă, citim în multe rapoarte, am avut COP21 cu acordul asupra climei, acordul de la Paris, care impune o serie de, de obligații pentru țările acestea mai puțin dezvoltate și aș vrea să știu după 2021, deci pe viitor, uh, cum vom putea folosi acest sprijin uh, bugetar pentru a mobiliza aceste venituri mm, interne cât se poate de mult? Cum putem să îmbunătățim acest aspect și cum putem să uh, garantăm că există rezultate tangibile în ceea ce privește uh, aceste eforturi. Iată, doamnă președinte, asta este ceea ce doream uh, noi dar uh, să știm și vreau să ascult acum răspunsurile comisiei sau când considerați dumneavoastră că e cazul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stan. Între timp, în timp ce vorbeați, nu mai e o doamnă președinte, ci un domn aici. I'm, I'm pleased you recognize the... Mă bucur că știți să faceți diferența. Domnule Staț, ați spus mai multe întrebări comisiei și poate că ar fi bine să primim acum răspunsurile înainte să dăm cuvântul altor deputați. Doamna Vile, cred, de la DEVCO, care este șef de unitate adjunct, poate să ne răspundă eventual la întrebările domnului Stas. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, eu sunt șeful de unitate și, uh, într-adevăr, uh, doamna Vila este șef de unitate adjunct. Voi răspunde eu pentru că mă ocup, într-adevăr, de mobilizarea veniturilor interne și de sprijinul bugetar în cadrul DEFCO la Comisie. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, Curții de Conturi pentru că a lansat acest audit, pentru că a pus punctul pe ei într-un subiect extrem de important pe care s-a discutat deja foarte mult odată cu adoptarea agendei pentru dezvoltare de la Addis Abeba și cred că de la ADIS din iulie 2015, deci de curând, subiectul acesta a fost din ce în ce mai prezent uh, în cadrul politicilor noastre de reflexie, în cadrul politicii de dezvoltare în general și mai precis în cadrul uh, gestiunii finanțelor publice și a mobilizării veniturilor interne. În acest cadru, noi considerăm că raportul curții, în care vrem să subliniem de asemenea și colaborarea dintre echipe, uh, ne ajută foarte mult să avansăm pe acest subiect care este absolut esențial pentru a garanta o dezvoltare durabilă și sustenabilă a țărilor din Africa subsahariană. Într-adevăr, în discuții am avut o îngrijorare cu privire la calendarul auditului, pentru că acesta a fost lansat foarte repede, imediat după ce Comisia a început să aplice politici specifice în domeniul acesta. Mă refer aici la un staff working document, la care nu știu să îi spun în altă limbă, care se cheamă să cheltuim uh, mai bine fondurile și sprijinurile. Um, am lansat această politică în 2016 care se traduce în cadrul climatului macroeconomic și de finanțe publice în acțiuni concrete pentru a pune în aplicare agenda de la Addis Abeba cu uh, țările în curs de dezvoltare. De aceea, auditul Comisiei a fost lansat într-adevăr cam de vreme pentru a permite o um, evaluare corectă a acestei politici. Însă, um, eșantionul de țări limitat pe care l-am uh, ales uh, conține țări foarte fragile, ba chiar unele țări într-o situație de criză, Ebola în Sierra Leone sau criza politică în Republica Central Africană. Toate aceste țări au așadar nevoie uh, de un dialog structurat, regulat, dar este foarte dificil să-l obținem și Curtea a recunoscut dificultățile de a lucra în astfel de, de climate noi vom continua să susținem însă activitățile comisiei în, chiar și într-un climat dificil, pentru că e vorba până la urmă de, sub, de supraviețuirea pur și simplu a instituțiilor. Aici. Un alt aspect pe care aș dori să insist uh, sunt uh, sumele despre care vorbea doamna Lamarck în introducerea dânsei. În primul rând, aș vrea să subliniez că nu orice sprijin bugetar trebuie să fie utilizat pentru mobilizarea veniturilor interne. Desigur că ele trebuie să vizeze o punere pe picioare a unor politici publice care trebuie să fie agreate de către statele respective, fie că e vorba de politici generale de dezvoltare sau de politici sectoriale în cadrul unor politici sectoriale regionale Uh, care țin de reforme sectoriale mai mult. Acum, uh, susținerea trebuie să fie de două tipuri. Contractele de bună guvernanță, pentru care două au fost deja auditate, dar și uh, contracte dedicate țărilor în situație vulnerabilă, pentru care avem așa numitele contracte state building de capacitate de întărirea capacității statului. Avem strategii globale de dezvoltare, în orice caz, care sunt dezvoltate de către țările partenere și uh, cu care uh, întreținem uh, un dialog. Aici subiectul mobilizării fendurilor veniturilor interne face parte din dialogul cu aceste țări și Aici aș vrea să subliniez încă o dată că raportul curții ne va ajuta să îmbunătățim dialogul cu aceste state. După cum a zis și doamna Lamarck, într-adevăr e un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic. E mult mai uh, greu să te duci să vezi uh, uh un ministru pentru a-i spune să crești, că un ministru al finanțelor să crească presiunea fiscală decât să-i spui, de exemplu, să revizuiască întreaga sa politică de cheltuiel până la urmă. E vorba de politici pe care nu se poate improviza un dialog, ci trebuie să avem instrumentele necesare pentru a o face. În ceea ce privește comunicarea, aș dori să subliniez o chestiune care ține de cifre. Nu e vorba numai de 5 miliarde de euro care au fost cheltuite, așa cum vedem aici, 1,7 miliarde, cum am citit în comunicatele de presă pentru Africa subsahariană. Nu cred că servește nimănui să uh, spunem că s-au cheltuit 1,7 miliarde de euro fără să fie eficient. Avem și un schimb de dialog cu Consiliul. Am avut concluziile Consiliului care au reținut tot ceea ce S-a spus și aici, concluziile Consiliului țin cont de ceea ce a constatat și Comisia și Serviciul de Acțiune Externă în legătură cu timingul uh, pentru sau calendarul pentru audit. Cred că e foarte bine să recunoaștem că s-au făcut Uh, eforturi foarte clare. Toate punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt esențiale pentru noi. Noi lucrăm într-un context internațional în care întreaga comunitate internațională s-a mobilizat în jurul acestor subiecte pentru ca să ne coordonăm mai bine între noi. Noi lucrăm și cu OECD-ul cărora le oferim consiliere pentru statistici și pentru ca să existe baze mai bune de uh, statistică, pentru că nu e ușor să obții statistici bune. Lucrăm foarte mult și cu femeiul prin intermediul a uh, două instrumente, instrumentul TADAT, care este instrumentul de evaluare și diagnostic pentru administrația fiscală, lucrăm foarte mult și cu PEFA pentru gestiunea finanțelor publice și care integrează mai mulți indicatori care țin de mobilizarea veniturilor interne, dar chiar TADAT-ul este focalizat pe diagnosticul administrației fiscale. Deci este un instrument de evaluare pentru țările care sunt uh, analizate și lucrăm în parteneriat cu femeiul. Uh, Um, lucrăm de asemenea cu femeiul și pentru un fond financiar pentru uh, mobilizarea veniturilor interne. Femeiul a dezvoltat un instrument pentru strategie de mobilizare a veniturilor interne, așa se și numește, și care tocmai trebuie să fie pus în aplicare într-un număr mare de țări și noi îi susținem pe cei de la femei și urmărim de asemenea și monitorizăm prin delegațiile pe care le trimitem și prin activitățile care se fac la fața locului în aceste țări. Colaborăm, sigur, și cu Banca Mondială pe același subiect, dar nu vreau să mă extind prea mult pe subiect. Acum mai există și o platformă internațională pe um, impozite, fiscală, care se întâlnește în uh, mai de obicei la Londra și la care noi participăm activ și care adună mai mulți parteneri internaționali, uh, um, instituții internaționale, dar și uh, britanicii, japonezii, francezii, canadienii, americanii, în fine. Deci, comunitatea internațională se organizează în jurul acestor probleme și trebuie să înțelegem că acesta este un semnal foarte pozitiv, un semnal încurajator și noi la fel vrem să mergem în aceeași direcție în ceea ce privește aceste platforme. Sur vos questions, euh, je vais... Am să încerc răspund și întrebărilor noastre uh, pentru a <clears throat> poate putem continua discuția în detaliu separat. În ceea ce privește capacitățile de evaluare, în general aș spune că ele fac uh, obiectul unei metodologii adoptate de către OCDE, o metodologie globală, deci foarte solidă și pe care o folosim și noi pentru a evalua impactul uh, sprijinului bugetar colectiv pentru că acest uh, sprijin bugetar intervine doar în situații de criză. Deci facem o evaluare care arată impactul pozitiv al sprijinului bugetar în uh, țările vizate. Și avem uh, rapoarte care conțin concluziile acestei evaluări pe care vă invit să le citiți. În mai, uh, mai specific uh, cu privire la impactul uh, asupra mobilizării veniturilor interne. Aceasta este o chestiune asupra căreia ne uh, concentrăm, mai precis colegii mei care se ocupă de evaluare. Vă spuneam că, pe de-o parte, avem uh, statisticile și apoi încercăm să facem o legătură directă cu sprijinul financiar prin intermediul dialogului politic și deciziile care uh, țin de uh, statele vizate pe principiul suveranității naționale. Cât privește aspectele legate de acordurile de liber schimb, nu o să intru în detalii. Uh, evaluarea sumelor, iarăși, este o chestiune dificilă. Îmi cer scuze, doamnă Vilar, spune domnul președinte. O să dureze, bănuiesc mai mult uh, prezentarea noastră, așa că vă rog să-i răspundeți domnului Stas. Uh, da, la culturile de liber schimb avem asistență tehnică pentru a, a, uh, a sprijini tranziția fiscală și pentru mobilizarea de venituri a, în conformitate cu acordul de la Paris. Uh, va sta la dispoziție pentru a continua uh, discuția pe această temă și ca să încheie am uh, înființat la cererea Parlamentului și a statelor membre și a Curții de Justiție, am elaborat un raport foarte detaliat. Acest raport a fost transmis Parlamentului. V-aș pune la dispoziție o copia acestui raport. Acolo găsiți toate detaliile, toate contractele, toate rezultatele pe care le-am uh, obținut în uh, <clears throat> contextul sprijinului bugetar. Mulțumesc! Da, mă scuzați că v-am uh, grăbit puțin. Mai sunt doi membri care doresc să vorbească. Doamna Aia Lasenda. Da, mulțumesc, doamna, domnule președinte. Mă exprim în numele doamnei Hoffman, care avea o altă întâlnire în uh, același timp. Deci uh, vreau să vă spun uh, în numele său, în primul rând că vă mulțumim, împărtășim majoritatea concluziilor raportorului. Aceste concluzii sunt foarte coerente, specifice, la obiect țin cont de concluziile și recomandările curții de conturi și pun accentul pe utilizarea instrumentelor precum evaluarea performanțelor administrației, în, sens, în sensul sprijinirii Comisiei pentru îmbunătățirea impactului bugetar și pentru mobilizarea necesară a resurselor naționale. De asemenea, pentru uh, în ceea ce privește aspectele preventive și riscurile implicate, riscuri ce țin de corupție, un element din ce în ce mai uh, important în ochii opiniei publice, acest uh, sprijin bugetar, deci, este expus uh, unor riscuri importante, mai ales la anumite state. Așa cum spunea și domnul raportor, uh, ideea este să conservăm, să păstrăm un dialog, un dialog permanent, fără să uităm, fără să trecem cu vederea anumite puncte focale. Astfel putem ajunge la rezultate foarte interesante și mi se pare foarte pertinent, chiar dacă acest lucru poate face obiectul unor negocieri, că tot ce vizează supravegherea politicilor fiscale, mai ales în cazul acordurilor de liber schimb, trebuie continuat. Apoi, câteva lucruri care mi se pare că lipsesc din acest raport. Uh, Curtea de conturi, în raportul său, identifică foarte concret structura fiscală și uh, incidențele sau, sau uh, dezechilibrele uh, acestor, acestui sprijin bugetar în uh, delegația pe care o prezidez. Suntem foarte interesați de această structură fiscal-bugetară pentru uh, țările cu venituri medii. Și după părerea noastră, problema noastră este caracterul informal al uh, activității și al uh, evaluării acestor venituri. trebuie să le concentrăm asupra pierderilor și uh, pe problemele pe care le întâmpină companiile. Uh, mă refer la uh, industriile extractive care funcționează în aceste țări și trebuie să vedem cum facem ca acestea să își plătească impozitele. Este o întrebare foarte importantă și suntem oarecum uh, derutați, pentru că vedem că, de exemplu, uh, în Statele Unite se recunoaște aproape pe față că nu se poate fiscaliza uh, această activitate. Nu se um, realizează venituri bugetare, venituri fiscale la buget. Deci aici e vorba de impunerea unor măsuri de colectare a impozitelor este o cale pe care trebuie să o promovăm, iar în ceea ce privește fiscalizarea, fiscalitatea întreprinderilor uh, uh, din aceste țări, o să vedem, trebuie să stabilim cum uh, procedăm. Doamna Schmidt. Intervenție fără microfon. Eu nu sunt uh, un uh, fan al uh, sprijinului bugetar, pentru că uneori uh, e greu de stabilit unde se duc banii și ce se face cu ei, ce nu se realizează și unde dispar anumite sume. Cât privește zona subsahariană, uh, Statele din regiune au uh, avut de-a face cu foarte multe crize, cu epidemii. Sigur că au nevoie de sprijin și de asistență, dar uh, este chiar caragios când Curtea de Conturi uh, Europeană merge și verifică anumite lucruri acolo, iar doamna Lamar spune că totul s-a făcut foarte bine, s-au tras concluzii. Eu văd lucrurile cu totul altfel. Sigur că trebuie făcute aceste evaluări, dar trebuie să vedem în primul rând dacă sprijinul bugetar funcționează sau nu și dacă nu funcționează, trebuie să uh, schimbăm ceva astfel ca lucrurile să funcționeze. Sau dacă sistemul acesta nu funcționează, să găsim un alt sistem. Eu am criticat de multă vreme acest sistem și cred că este foarte greu să obținem informații din uh, statele vizate. Trebuie să ne gândim totuși că e vorba de banii contribuabililor europeni, de cetățenii din țările noastre, unde unde trebuie să justificăm fiecare cent, fiecare euro și în acest sens uh, sigur că avem uh, um, această formă de asistență pentru dezvoltare, um, dar trebuie să fim foarte atenți ce facem și să nu ne bazăm că până la urmă lucrurile o să Um, se rezolve de la sine. Nu, trebuie să lucrăm cu parteneri pe care ne putem baza și să ne îndepărtăm de un sistem prin care de ani de zile deja nu s-au realizat progrese. Dacă acest sistem nu funcționează, poate ar trebui schimbat. Și am trei întrebări. De ce Comisia nu a venit cu o estimare a costurilor pentru deducerile fiscale. Atunci când Comisia a analizat capacitățile administrative, de ce nu a evaluat situația reală din punctul de vedere al personalului? Și apoi se fac uh, diverse legături atunci când se semnează anumite contracte. Trebuie să vedem dacă condițiile contractuale uh, sunt respectate. De asemenea, cât va trebui să mai așteptăm până când Comisia vine cu o propunere de dialog politic? Pentru că cunoaștem problemele care există în uh, țările care primesc asistență. Am primit tot felul de rapoarte din țările în curs de dezvoltare și știm, deci, care sunt problemele. De aceea avem nevoie să alegem și să ne gândim dacă calea pe care am mers în ultimii 25-30 de ani este cea corectă. Domnul Zelă, știu că trebuie să plece curând, așa că îi dau lui cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, sunt și eu de acord cu ce a spus Claudia Schmidt. Dacă Adică, până la urmă, cred că ar trebui să mergem la fața locului, să vedem ce se întâmplă. Trebuie să ne asigurăm că țările vizate introduc uh, un uh, sistem de impozitare funcțional. Însă acest uh, lucru, acest sistem poate să nu fie realist. Sunt și state cu venituri mari acolo care, în care 80-90% din economie este nefiscalizată așa cum arătat și Curtea de Conturi în raportul său, aceste țări practic vând uh, resurse naturale industriilor extractive care le transferă pe piețele internaționale și adesea contractele respective aduc mai multe pierderi uh, țărilor vizate decât câștiguri. Sprijinul bugetar este cea mai ușoară cale de a sprijini aceste țări pentru dezvoltare și mai ales de a le sprijini financiar. Însă, în foarte multe dintre ele, nivelul datoriei este foarte ridicat. Așa că banii, de fapt, banii care ajung uh, la buget sunt uh, sume foarte limitate. În aceste state uh, încă sunt probleme cu terorismul, cu dezastrele naturale. Vedem acum în Sierra Leone Ebola din nou. Acești bani pe care noi îi uh, oferim sunt folosiți pentru limitarea efectelor anumitor crize și trebuie să ne asigurăm că sprijinul bugetar, indiferent de tipul de contract, vor fi folosiți pentru Uh, scopul în care au fost uh, meniți. Am observat de asemenea că există persoane apropiate de cei uh, la putere care uh, au acces la fonduri. Poate că nu ar trebui să suspendăm uh, în totalitate sprijinul bugetar, pentru că atunci aceste țări ar fi într-o situație foarte dificilă. Senegalul, Rwanda construiesc, consolidează capacitățile și au făcut deja progrese mai mari decât alte state din regiune. Asta înseamnă că sprijinul nostru bugetar va trebui să fie conectat și destinat consolidării acelor capacități administrative. Mulțumesc, spune domnul președinte. Câteva întrebări pentru comisie au fost deja exprimate. De asemenea, Curtea de Conturi va trebui să uh, rezume și apoi domnul Stas uh, mai are de spus câte ceva. V-aș ruga să vă limitați uh, răspunsurile la două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru observații și întrebări. Va fi greu să răspund uh, tuturor, dar în ceea ce privește eficiența sprijinului bugetar, vreau să amintesc existența raportului de evaluare uh, cât privește dispariția acestor fonduri în bugetele naționale. Acesta a fost cuvântul folosit, dispariție. Aș vrea să nuanțăm puțin ne-am angajat în cadrul unei agende internaționale pentru eficientizarea dezvoltării uh, și această agenda internațională a fost confirmată la Nairobi în noiembrie. E vorba de o strategie care implică toate instituțiile, toți donatorii de uh, sprijin pentru dezvoltare într-un sistem aliniat la politicile naționale de dezvoltare, pentru că o politică de dezvoltare nu poate fi eficientă decât uh, dacă însoțește o politică națională care la rândul său este una credibilă și a cărei punere în aplicare este supravegheată de comunitatea internațională și de comunitatea donatorilor. Avem, deci, criterii foarte precise, stricte, pentru alocarea acestui sprijin bugetar. Avem criterii pe care le urmăm cu strictețe V-aș aminti și că avem o rată de eroare de 0 la uh, utilizarea ultimei uh, perioade bugetare, deci e vorba de o supraveghere sistematică și foarte riguroasă. Din acest punct de vedere, eficiența noastră este legată de eficiența uh, programelor naționale la care trebuie să ne aliniem și urmăm punerea în aplicare a politicilor sectoriale, sănătate, educație, urmărim uh, finanțările prin, care sunt alocate prin bugetele naționale și aici sunt criterii de eligibilitate, de transparență, asupra cărora continuăm uh, dialogul uh, pentru menținerea unei calități ridicate a uh, punerii în aplicare la nivel național. E adevărat că marja de manevră bugetară este uneori uh, limitată datorită crizelor, dar ne asumăm și noi anumite riscuri. Însă riscurile pentru non-intervenție sunt mai mari. Acesta e subiectul unei alte discuții foarte importante. N-am să mă lungesc prea mult. Avem strategii, vă spuneam, de dialog politic, uh, de dialog politic purtat în cadrul acordului de la Cotonou, articolul 8 din acel acord uh, guvernează dialogul politic și ne concentrăm asupra aspectelor bugetare ce uh, sunt uh, ce țin de politicile bugetare, de politicile fiscale. E vorba de discuții tehnice la nivel ministerial. Avem echipe de experți la fața locului și utilizăm uh, toată autoritatea Comisia Înaltului Reprezentant pentru a ne impune punctul de vedere la cel mai înalt uh, nivel. Și dacă îmi permiteți, vreau să închei prin a vă invita la Ziua Internațională a Dezvoltării săptămâna viitoare, pe care o organizăm cu Fondul Monetar și cu Oxfam. Vom avea o dezbatere cu privire la mobilizarea resurselor interne cu doamna Lagarde, cu domnul comisar Verstager, cu directorul pentru Africa al Fondului Monetar Internațional care lucrează pe aceste probleme și cu Oxfam Olanda vom avea un uh, panel de foarte înaltă uh, calitate la această întâlnire de săptămâna viitoare. Ok, thank you. Um... Mulțumesc. Doamna Lamarck. Mulțumesc, domnule președinte, în acest domeniu, ca și în multe altele legate de dezvoltare, tema crucială e responsabilitatea, precum și voința. Nu pentru că aceste țări uh, au venit uh, slab, uh, e motivul pentru care nu trebuie să se pună uh, problema mobilizării resurselor proprii. Adesea sunt țări foarte bogate, doar locuitorilor sunt săraci, au aur, diamante și alte resurse. Utilizarea lor trebuie, utilizarea acestor resurse trebuie să fie supusă unor reguli clare. Cum știți, există o inițiativă asupra transparenței industriilor extractive, care încearcă să amelioreze exploatarea acestor resurse. Recent am urmărit și analiza OCD, respectiv PNUD, în ce privește inspectori fără frontiere. Uh, o asociație care a dezvoltat opt proiecte pilot asupra evaziunii fiscale a multinaționalelor și care a reușit să identifice 268 uh, de milioane de dolari, dintre care vreo 100 și ceva de milioane doar în Zimbabwe. Deci, vorbim de responsabilitate, o responsabilitate a Comisiei în ce privește utilizarea instrumentelor pe care le are la dispoziție în materie de dialog politic, în ce privește evaluarea și identificarea nevoilor, o responsabilitate a țărilor vizate, deoarece sprijinul bugetar e până la urmă un uh, pariu, e o flexibilitate, într-adevăr, în acordarea ajutorului, dar până la urmă aceste țări trebuie la rândul lor să pună în aplicare instrumente de dezvoltare uh, necesare la uh, incitarea comunității internaționale. Uh, vizăm atât fiscalitatea indivizilor, a întreprinderilor uh, sau a multinaționalelor, există încă lucruri de făcut. Anumite rezultate au putut fi deja constatate atunci când se iau deciziile potrivite și se face ceva. Nu putem spune că sprijinul bugetar uh, cum să zic, e, sunt bani aruncați pe fereastră. Nu, nici vorbă. Comisia tocmai ne-a reamintit condițiile clare în care se acordă acest sprijin. Dar în raportul nostru insistăm asupra necesității folosirii depline a instrumentelor sprijinului bugetar, tocmai pentru că această dimensiune a responsabilității să uh, își aducă toate rezultatele. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Lamarck. Raportorul dorește să mai intervină? Nu? Îi mulțumim foarte mult. Iar acum am să-i restitui doamnei Gresle președinția comisiei noastre pentru ultimul punct. Besten Dank. Es soll jetzt ja nicht so sein, dass den Letzten die Hunde beißen. Ich möchte am revenit să profit de ultimele minute, într-adevăr. Aș dori să, să, să salut Beiul pentru punctul acesta de pe ordinea de zi despre care vreau să vorbim uh, de mult și anume să vedem uh, ce putem să um, obținem prin BEI uh, în legătură cu Fondul European de Investiții și vreau să vă dau direct cuvântul fără să mai pierdem vremea. Vă rog. Ms. Kessler, uh, dear members of the committee, uh... Doamnă președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi din comisie, este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici și vă mulțumesc că mi-a acordat acest uh, timp pentru a vă explica ce face EIF în ce privește implementarea politicilor în Europa și ce credem noi că sunt uh, provocările majore și în ce fel putem progresa. V-aș oferi pentru început câteva cifre și încerc să o fac în această prezentare PowerPoint. Ce facem astăzi deja pentru Europa? Și când vorbesc de Europa, mă gândesc la ajutoarele pentru IMM-uri, întreprinderi tinere, întreprinderi inovante, întreprinderi care sunt în creștere, care se confruntă cu internaționalizarea. Fondul uh, European pentru Investiții și nu vorbea despre BEI, care este uh, compania uh, care deține peste 60% din acțiunile noastre. Nu vorbim de o bancă, ci de un, o organizație de management de fonduri. Noi administrăm banii altora. Și în acest caz vorbim de 3,5 miliarde în numele BEI. Dar mai important de atât, 9 miliarde de euro în numele Comisiei Europene prin diversele sale uh, programe Inofin, Cosme, Erasmus și apoi gestionăm banii statelor membre, fie prin fondurile structurale sau uh, pur și simplu bani publici. Deci administrăm peste 30 de miliarde de bani din politici europene care trebuie utilizați în Europa prin intermediul a circa 100 de mandate. Cum poate un IMM, cum este EIF-ul, să administreze aceste uriașe cantități de bani? Noi facem asta printr-un business model numit indirect, adică noi nu finanțăm direct IMM-uri în Europa, ci o facem în mod indirect, fie trecând prin băncile cu care lucrăm, sau fonduri de investiții, fonduri de creștere, companii de leasing, dar tot mai mult și cu instituții de microfinanțare și ONG-uri. Toate aceste organizații sunt utilizate ca niște catalizatori pentru a duce banii în regiuni, acolo unde se implementează politicile pe care noi le analizăm. Pentru că suntem în Comisia pentru Control Bugetar, pe această pagină uh, veți regăsi uh, niște declarații din uh, raportul uh, Curții de Conturi. Uh, ne referim la fondul Jeremy și aș vrea să pun lucrurile în perspectivă. Aș sublinia importanța calendarului atunci când vine vorba de audit. Uh, știm cu toții că auditurile sunt foarte importante, sunt chiar decisive, pentru că vom afla dacă există uh, lacune în sistem, subperformanță. Și auditul e important și pentru recomandările pe care le face pentru viitor. Cu toate acestea, uh, calendarul, momentul în care uh, se fac aceste audituri e foarte important. Uh, s-a vorbit de uh, slabă absorpție în programe foarte importante și eh, lipsa de mobilizare a investitorilor privați. Eh, vorbim de un raport care vorbește de date referitoare la 2014 publicate în 2016. Ce s-a întâmplat? Vedeți pe această hartă. Pentru cele 11 eh, programe unde administrăm 1,1 miliarde de euro, am mobilizat 240 de um, investitori privați, unii pe care nu-i cunoșteam înainte și care au intrat în aceste programe și am mobilizat 64 de intermediari financiari. Mulți uh, sunt noi în munca lor cu EIF. Și prin mandat am reușit uh, să aducem de trei ori contribuții și uh, am ajuns la un procent de 98% de absorție a fondurilor. Ceea ce nu se arată aici, dar e la fel de important pentru noi, dată fiind fragmentarea pieței financiare, financiare europene, dată fiind subdezvoltarea pieței financiare, în, tot, în special ce privește capitalele de risc. Am să vă arăt imediat. Ne-a ajutat, deci, să stabilim niște ecosisteme financiare regionale, urmarea intervențiilor noastre. Doamna Gresler ne-a întrebat, ne-a rugat să vă arătăm, să vă arătăm dovezi asupra uh, responsabilității, controlului, mecanismelor de control, mecanismelor de raportare și coerența cu alte programe. Ciclul pe care îl vedeți arată implementarea proiectului uh, Jeremy și mai arată că e vorba de un proces standard pe care noi îl utilizăm pentru toate programele noastre. Deci, practic, nu redesenăm, reinventăm pentru fiecare proiect un uh, proces, ci ameliorăm procesul nostru pe măsură ce progresăm. Dacă mă uit la implementarea fondurilor structurale prin intermediul proiectului Jeremy, 2006-2008 era vorba de educarea autorităților de administrare, cum se utilizează instrumentele financiare, mai degrabă de uh, a oferi granturi pentru IMM-uri. Acest exercițiu a durat câțiva ani și am uh, făcut analize de piață pentru a identifica lacunele pe fiecare din piețele regionale înainte de a începe să semnăm acorduri. A fost o muncă impresionantă pentru că nu exista uh, o foaie de parcurs clară, deci a trebuit să o elaborăm chiar noi. Apoi, în ce privește semnarea acordurilor, a contractelor, totul s-a referit la implementare și dacă vă uitați pe următorul slide, vedeți în ce fel noi selecționăm acești intermediari financiari cu care lucrăm. Uh, există niște apeluri uh, de manifestare a interesului pentru a găsi cele mai bune imm din Europa. E un proces foarte riguros care nouă ne permite să lucrăm cu acei intermediari financiari care ne pot nouă demonstra că au cel mai mare impact asupra IMM-urilor. Ce înseamnă acest impact? 1. Acces la finanțare a celor întreprinderi care nu au acces la finanțare, care permit finanțarea în termen preferențial și um, garanții uh, mai reduse bună oră sau o rata impozitului mai scăzută. De exemplu, în cazul Jeremy, am publicat 38 de apeluri, am revizuit peste 250 de aplicații, din care am ales 64 de intermediari financiari, care, potrivit judecății noastre, arătau, prezentau cele mai bune garanții pentru a putea implementa politicile. Revenind la ciclu, în special în zona albastră, vedeți că noi cităm diversele audituri pe care le-am solicitat de-a lungul anilor. Și în acest slide vedeți ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei programului Jeremie din 2010 până în 2017. 11 programe de fonduri structurale, peste 150 de audituri, fie că au fost efectuate de curtea de conturi, sau de autoritățile de plată, autoritățile de administrare, comisie și așa mai departe. Și ce am învățat noi e că proiectul s-a ameliorat pe măsură ce am avansat. Și asta tocmai pentru că auditorii se puteau baza unii pe alții. Adică, dacă există un raport de audit, acesta e luat drept bază pentru munca următorului audit am văzut că multe din aceste audituri au practic cam aceeași are de aplicare. Până la urmă, ceea ce noi am învățat din aceste audituri au fost foarte puține lucruri, doar câteva recomandări, dar nu am fost în măsură, împreună cu acești auditori, să creștem și să ameliorăm sistemul ca atare. Am făcut-o noi înșine, dar auditurile nu au contribuit în mod uh, preponderent în aceste uh, lecții învățate. Acum, Când vine vorba de mecanismele de control și monitorizare implementate la EIF, am să vorbesc mai despre cei șase piloni, dar lucru realmente important este că ori de câte ori ne implicăm, sigur ne bazăm uh, pe date interne, externe, uh, rapoarte de piață care ne uh, permit să analizăm piața, după care interacționăm permanent cu diversele servicii de risk management uh, și așa mai departe. Uh, facem mereu schimb de opinii și firește și în relația cu intermediarii financiari. Iată, cele trei buline în albastru sunt fluxurile principale de informații pentru a evalua intervențiile noastre. Apoi, când ajungem la etapa investiției în sine, este un model indirect, cum vă spuneam. Băncile, fondurile iau decizii de investiții pe baza strategiei decizia de investiție nu o luăm noi, dar ea trebuie să se bazeze pe o strategie. Și aici uh, strategia e inclusă automat. Aici intervenim noi cu o evaluare a eligibilității, după care intervin o serie întreagă de mecanisme de control și verificare pentru a vedea dacă anumite politici sunt eligibile, dacă s-au uh, făcut toate uh, evaluările necesare, etapă cu etapă. Adesea, excludem credite care au fost introduse pentru că ele nu sunt eligibile. Uh, poate că e vorba de IMM-uri dintr-o altă regiune sau dintr-un sector neinteresant. E bine, toate aceste verificări sunt făcute de la Luxemburg de către cei care lucrează pe teren. care e impactul și care sunt avantajele pentru IMM-uri atunci când uh, vine vorba de instrumente financiare. Una din preocupările principale pe care noi am auzit-o adesea e că granturile sunt mai bune. Granturile ajung direct la compania ce lucrează pe teren. E mai ușor de gestionat și urmărit. Cred că avantajul instrumentelor financiare vis-a-vis -vis de granturi că dacă ai un produs adecvat, poți să obții ca intermediarul financiar să facă treaba pe care trebuie să o facă. Practic împărțim riscul cu acești intermediari și astfel se poate introduce o anumită logică care funcționează foarte bine pentru noi. Adică finanțând o companie, această companie trebuie să aibă acces la finanțare la prețuri mai mici. Sau companii tinere au acces la finanțare care, fără susținerea Europei, nu ar putea funcționa. N-ar putea obține niciodată finanțare. Tocmai de aceea am creat aceste fonduri publice. Uh, care ne-au ajutat să aducem investitorii privați și ca, în plus, ei să-și asume riscuri mai mari. Am spus uh, mai devreme despre Jeremie, avem și un alt obiectiv, a crea acele ecosisteme financiare și v-aș da un exemplu sau două. În statele baltice am finanțat prin Jeremie companii din Letonia și Lituania. Și după implementarea uh, cu succes, am utilizat fluxurile pentru a finanța un nou proiect, un fond al fondurilor la nivel baltic, care utilizează aceste fonduri structurale pentru a le reinvesti într-un vehicul de capitaluri care va susține următorul ciclu uh, prin care va trece întreprinderea. iar în Bulgaria, bună oară, am fost în măsură să creăm mai multe instrumente financiare vorbim de 350 de milioane de fonduri structurale disponibile și între timp am primit 100 de milioane de uh, uh, uh, bani, flux, pe care l-am reinvestit în scheme tot în Bulgaria. Deci doar după 10 ani de muncă în uh, numele comise, am văzut că acest mecanism în uh, statele baltice, acest mecanism de reinvestiție Uh, funcționează foarte bine și că am stimulat investitorii privați să-și asume riscuri mai mari. Deci e un instrument puternic și avem exemple clare care demonstrează acesta. Avem uh, cifre foarte impresionante, bunoară în regiuni din Franța. Întrebarea principală care rămâne e combinarea resurselor și bănuiesc că noi, la EF, administrăm foarte multe programe, inclusiv EFSI, programul Juncker, și cum, ne întrebăm cum putem mobiliza toate tipurile de fonduri într-o manieră coerentă. Din păcate, regulamentele astăzi nu ne permit acest lucru. Deși am găsit mijloace pentru a face aceste lucruri și am să vă arăt cum, una din pledoariile noastre vis-a-vis -vis de cei care fac politici e de a permite combinarea mai multor programe pe o bază mai largă. Omnibus ar fi o astfel de șansă. Dar ne gândim în special la CFM-ul de după 2020. În acest model e uh, un fond din Estonia pe care vi-l arăt aici. Combină fonduri structurale uh, din Estonia împreună cu EFSI, contribuția B mai precis la EFSI, mai provocator e ceea ce am făcut în Franța. În anumite regiuni s au oferit finanțare regională și finanțarea EFSI prin BEI a făcut-o în mod limitat. B a fost cea care și-a asumat riscul pentru diversele instrumente financiare, în cazul în care nu ar fi fost performantă, și atunci B ar fi pierdut împrumutul către această regiune. Și atunci ar fi fost acoperită din garanția EFSI. E o structură inovatoare pentru că, pe de o parte, utilizăm mai puține fonduri structurale ale regiunii și, pe de altă parte, prin EFSI susținem politicile de coeziune pentru această regiune franceză pentru ca să poată face mai multe. Deci combinația, până la urmă, este extrem de puternică. Și repet, uh, baza nu e suficient de stabilă deocamdată pentru că astfel de structuri să fie derulate uh, pe scară mai largă, dar um, acest mix, combinarea, e uh, extrem de eficace, ar fi un instrument extrem de puternic mai ales dacă uh, e implementat prin AF. Din nou, când vine vorba de combinarea instrumentelor, ce încercăm noi e să combinăm uh, uh, Fondul Social European cu EASI. Uh, și vă dau exemplul uh, din Spania. Eh, mecanismele noastre de raportare sunt foarte diferite. Totul e diferit, eligibilitatea și o seamă de, de, de reguli. Un program e central, celălalt regional și așa mai departe. Deci există foarte multe provocări. Până la urmă, va trebui să le putem combina. Pentru că e, FSE trebuie raportat într-un fel și azi în alt fel. Deci, la nivel intern, noi suntem gata să mixăm aceste lucruri, dar asta costă enorm. Și lucrurile s-ar putea face mai bine și mai repede dacă am avea un cadru de reglementare armonizat. Acum, referind la sectorul agricol, uh, Um, reglementările în ce privește agricultura sunt încă și mai um, dificil de aplicat și vă dau acest exemplu din Italia, dar e valabil și pentru Franța. Încercăm să combinăm fondurile agricole din diversele regiuni cu propriile noastre resurse împreună cu uh, bănci de promovare națională și resursele acestora și vă pot confirma că a, aceste combinații funcționează și pot uh, funcționa. Dar dacă am avea un regulament mai bun pentru această combinare, viața tuturor ar fi mult mai ușoară. Și firește, uh, finanțările ar putea fi implementate mult, mult mai ușor. În ce privește FC și actualizarea datelor, uh, secțiunea de care ne ocupăm noi din planul Juncker, vedeți că a, um, administrăm 5 miliarde peste 5 miliarde, cu un impact total de 75 de miliarde și pot să vă confirm acum că implementarea noastră uh, evoluează bine. Practic, am ajuns în toate statele membre și când vorbim de acea pârghie de multiplicare cu 15, ne-am atins deja 16 și începește uh, angajamentele și rambursările, ajungem uh, la o absorție aproape integrală a acestor fonduri. Și este foarte important ca FC2 să fie aprobat cât mai repede. Am auzit zvonuri cum că ar fi întârziat această decizie, ceea ce pentru noi ar fi o veste foarte proastă, pentru că ar trebui să stopăm activitatea și să reîncepem. Noi am preferat să avem un flux continuu de sprijin oferit prin uh, acest instrument. FC a fost înțeles foarte bine pe piață și uh, în ce fel putem obține impactul dorit. Pentru noi e decisiv să Uh, primim unda verde pentru FC2, așa încât să ne continuăm uh, sprijinul vis-a-vis -vis de IMM-urile europene. Spun asta pentru că adesea Grecia apare pe prima pagină a ziarelor. Uh, am utilizat fonduri structurale pentru Grecia, bazându-ne pe un mandat special. Ni s-a cerut să dezvoltăm piețele de capital în Grecia și poate că știți că există doar patru bănci în uh, Grecia care au constrângeri de capital și probleme cu împrumuturile. Deci este, există puțină finanțare valabilă acolo și am reușit deja să uh, constituim un astfel de fond al fondurilor de uh, circa 260 de milioane pentru întreprinderile elene, bazându-ne pe experiența din uh, perioada anterioară. Și feedback-ul ce ne vine de pe piață este cât se poate de încurajator. Am avea și aici o recomandare mm, ca în noul regulament să putem obține o prelungire de un an pentru contractele pe care le vom fi semnat până la sfârșitul acestui an, ar fi un avantaj imens pentru întreprinderile din Grecia, dar poate că e subiectul unei alte discuții. Objective. În ceea ce privește obiectivele, după cum spuneam, trebuie să lucrăm la diferite regulamente, dar încercăm să urmărim același principiu. Am fost certificați uh, cu uh, evaluarea celor șase piloane. Aceasta nu este o evaluare numai a situației financiare, astfel încât sistemele de contabilitate să fie evaluate și uh, auditate, ci este vorba de faptul că tot sistemul de auditare în jurul acestuia a fost și el verificat la rândul său. Sistemul de verificare, care, de auditare, care este și el la rândul său auditat, se bazează pe acest sistem de șase piloane. Apoi, șase piloni. Um, sistemul de control intern se referă la sistem de control intern al proceselor, despre felul în care sunt gestionate mai, multe, mai mulți pași, felul în care sunt gestionați în, prin intermediul proceselor. Apoi, uh, publicarea acestor informații importantă și ea, pentru că folosim fonduri publice. Deci întrebarea e cum uh, se va uh, proteja, se vor proteja aceste date și felul în care sunt ele asigurate. Apoi, uh, o altă chestiune importantă pentru fondurile europene este cum procurăm aceste servicii, cum procurăm intermediarii, cum îi găsim. Deci, um, acest sistem pe șase piloni este unul foarte complex. Toate sistemele inclusive care au fost auditate de către auditorii noștri externi și care au urmărit aceste procese pentru ca să se asigure că ele sunt uh, corecte și nu sunt abuzate, au folosit un sistem performant. Important e să se vadă că ele au fost folosite pentru scopul pentru care au fost uh, întocmite și trebuie să fie transparente și să fie transmise informația clar. Iată deci de ce cred eu că Um, este clar că putem spune că uh, Fondul European de Investiții este potrivit uh, în acest uh, model. Am dori, de asemenea, să avem și o certificare ISAE 3402, care este un standard, de, cel mai recunoscut standard pentru a obține auditare din partea unui auditor extern. Uh, ceea ce ar mai aduce și uh, o garanție suplimentară atunci când e vorba de procesele de business pe, la care, de exemplu, participăm. în ceea ce privește colaborarea cu intermediarii noștri financiari. Aici aveți doar un grafic despre cum vom funcționa, însă um, suntem în uh, colaborare aici în continuare cu experții care lucrează la sistem pentru a avansa. Noi nu reinventăm însă procese pentru un nou mandat, ci noi doar uh, încercăm să îmbunătățim procesele existente, care sunt procese de nucleu și uh, în același timp sunt procese diferite decât pentru uh, fondurile structurale vor folosi, ele vor urma însă aceleași procese pentru a asigura o continuitate și pentru ca să se asigure că în continuare nu se pierde nimic. În ceea ce privește mm, perspectiva CFM și după aceea voi încheia, vreau să mă refer la omnibus, pentru că atunci când vorbim despre instrumentele financiare, considerăm că acestea sunt esențiale, însă este momentul să îmbunătățim un regulament care este bun, dar ar putea să fie și mai bun. Vom putea colabora aici cu Comisia Uh, pentru ca să găsim tocmai o bunătățire a omnibusului. Vrem de asemenea să găsim mai multă, mai multă susținere și în ceea ce privește politica agricolă sub regulamentul omnibus. Am făcut aici câteva recomandări uh, și câteva uh, sublinieri uh, pentru că am vrut să arătăm în ce măsură FCU-ul este considerat critic și esențial. Când e vorba de CFM-ul pe 2020, noi considerăm că și Comisia și Parlamentul ar putea să fie mai ambițioși atunci când e vorba de instrumentele financiare. Am dori să vedem o armonizare a regulilor pentru ca să permitem cu adevărat o combinare reală a instrumentelor existente. Pentru că, după cum am zis înainte, și am auzit deja de mai multe ori, EFSI-ul, se spune, va dilua politica de coeziune a regiunilor și statelor membre, dar, de fapt, atunci când e vorba de uh, Uh, Fondul European de Investiții, este o mare greșeală să spui așa ceva, pentru că se combină fondurile structurale cu uh, FACE-ul și, de fapt, aceasta nu face decât să îmbunătățească politica de coeziune și avem deja exemple pentru a demonstra că această combinație are aduce, aduce o plus valoare. Așadar, avem un set de reguli comune pentru toate instrumentele ace- uh, și aceasta ar dacă am avea așa ceva, ar fi critic, aș, aș spune eu. Mai degrabă, tocmai ne trebuie proiecte far prin care toate instrumentele să poată să se folosească, fie că sunt ele centralizate sau descentralizate, pentru a avea un maxim de rezultat pentru Europa și pentru dezvoltarea IMM-urilor în Europa. Folosirea instrumentelor financiare în susținerea IMM-urilor, a tinerilor întreprinzători, a noilor idei, dar și a întreprinderilor care pot crește uh, și din punct de vedere al expansiunii la nivel internațional, avem instrumente pentru a face acest lucru și cred că acestea pe care le descriem aici sunt uh, cele potrivite. Combinația, de fapt, dintre mai multe mandate însă Uh, trebuie să fie analizată cu atenție. Granturile vor exista tot timpul, poate și pentru susținerea IMM-urilor la începutul activităților, însă convingerea noastră și experiența noastră ne-a arătat că o capacitate de a lua mai multe riscuri cu mandate mai uh, importante este deja suficientă pentru a garanta o activitate mai bună a IMM-urilor pentru ceea ce dorim uh, în Europa. Mulțumim, acum trebuie să continuăm în engleză pentru că interpretarea se va opri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor. And I regret that we didn't have it since. Um, there was a lot of uh, very valuable information um, with parts of a sales show. <laughs> this is we are used to <laughs> when we when we are in contact with the bank. Coming from the World Bank, it was more or less the same in Washington.